Dear colleagues, good morning. Although the hall is... Bună dimineața, stimați colegi, cu toate că nu suntem foarte numeroși în acest moment, cred că a venit timpul să începem ședința de astăzi. Mă adresez acum membrilor Comisiei Jurii Prim, primul punct este adoptarea ordinii de zi. Dacă aveți obiecții, nu văd să fie obiecții, deci se consideră adoptată. Vă informez că reuniunea coordonatorilor va începe mâine la ora 9.45, nu la 9.30, după cum am anunțat uh, inițial. Nu am alte comunicări la punctul 2, deci trecem la punctul 3. Și aici îmi face mare plăcere să îl, îi urez bun venit uh, co-președintelui, domnul Claude Mores, care este președintele Comisiei Libe. Punctul numărul 3 este o reuniune comună a comisiilor noastre, jurii și libe, pentru a audia raportul Comisiei pe 2015 privind formarea judiciară europeană. Îi dau cuvântul acum domnului Moreș. Mulțumesc, stimate domnule președinte, stimați colegi. Îmi face mare plăcere să coprezidez această reuniune cu domnul Svoboda pentru a avea un schimb de opinii în legătură cu formarea judiciară europeană. Este un subiect foarte important pentru Comisia Libe. Am discutat cu domnul Svoboda înainte de începerea reuniunii, reuniunii că Comisia Libe își ia în serios rolul în cooperarea uh, uh, cu Comisia Jurii, predecesorul meu Juan Fernandez Uh, Lopez Aguilar s-a asigurat de acest lucru. Principiul recunoașterii reciproce a deciziilor judecătorești uh, face ca uh, formarea judiciară să fie esențială. Pentru Comisia Libe, munca noastră pe legislația civilă și penală ne aducem împreună cu Comisia Jurii pe aceste teme și a, îi salut pe vicepreședinții prezenți aici, doamna Cinici, care tocmai a finalizat un dosar pe acest domeniu. Este un subiect foarte important pe fond, însă recunoașterea reciprocă necesit, în domeniul judiciar necesită încredere reciprocă. Judecătorii trebuie să cunoască alte sisteme judiciare și trebuie să creăm o cultură judiciară europeană, ceea ce durează. De aceea, Parlamentul European a cerut în rezoluția din iunie 2010 să existe o cultură judiciară europeană. Este vorba aici de formarea personalului judiciar în domeniul civil și penal. Mi s-a părut întotdeauna că este un aspect crucial pentru atingerea obiectivelor noastre. Din 12 decembrie 2014, protocolul 16 permite controlul Curții de Justiție uh, în acest domeniu al cooperării în domeniul judiciar. Acestea sunt uh, observațiile mele inițiale. Dau cuvântul acum din nou domnului Svoboda. Nici eu nici dumneavoastră nu suntem persoanele principale din această reuniune, ci doamna Astala, care recent a fost numită director general pentru justiție și drepturile consumatorului la Comisia Europeană. Așadar, în primul rând vă felicit doamna Astora pentru numirea dumneavoastră și vă dau cuvântul direct. Vă mulțumesc, stimați eh, eurodeputați, doamnelor și domnilor. Încep prin a mulțumi președinților comisiilor jurii și libe, domnul, domnii Pavel Svoboda și domnul Claude Moraes, pentru oportunitatea de a vă prezenta astăzi eh, rezultatele în legătură cu eh, formarea judiciară europeană. Este prima mea intervenție în fața Parlamentului European în calitatea de director general pentru justiție și consumatori în cadrul comisiei și mă bucură să mă adresez dumneavoastră pe un subiect fundamental care ne preocupă pe toți și anume cum să ne asigurăm că practicanții din domeniul judiciar din Uniunea Europeană știu să aplice corect legislația comunitară nu este ușor, ci este un proces care are nevoie de eforturi constante. Legislația devine eficientă în practică doar atunci când legislația este corect aplicată. Formarea judiciară este așadar esențială pentru cooperarea transfrontalieră. Contribuie la formarea unei, uh, unui spațiu european al justiției. Formarea judiciară dă conținut legislației europene și această legislație trebuie să fie aplicată în mod coerent în toate statele membre. Așadar, toate profesiile juridice care sunt implicate în procesul judiciar trebuie să cunoască legislația europeană în profunzime. Sunt conștientă că Parlamentul European susține consolidarea formării judiciare în Uniunea Europeană Proiectul pilot propus de Parlamentul European în 2012 și implementat de Comisie în 2013 și 2014 a dus la realizări importante pentru a îmbunătăți calitatea formării, în special a judecătorilor, procurorilor și avocaților. Rezoluțiile dumneavoastră în ceea ce privește forma judiciară au dat contur acestei formări și vom identifica împreună uh, necesitățile de formare. Aș dori să profit de această ocazie pentru a vă prezenta ultimele evoluții din formarea judiciară europeană, în special în domeniul contraterorismului și uh, radicalizării și deradicalizării. Însă, în primul rând, situația din statele membre. La 5 ani după ce Comisia a stabilit în 2011 obiectivul ambițios de a forma 700.000 de Uh, juriști până în 2020. Pentru a măsura progresul până la acest obiectiv, 2020, Comisia a înființat un mecanism de raportare care include contribuții de, uh, form, din partea formatorilor la nivel național. Aici uh, îmbunătățim datele pe baza experiențelor dobândite. Obiectivul nostru este să avem un mecanism care să ne permită să vedem unde se înregistrează progrese și unde sunt deficiențele, fără să se creeze o povară administrativă prea mare. Care sunt trendurile în momentul de față? Vestea bună este că trendul bun din ultimii ani s-a păstrat. În 2014, mai multe 100 32.000 de juriști au prim, fost formați în legislație comunitară, deci cu 30.000 mai mulți decât în 2013. În cei patru ani care au trecut din 2011 încoace, am ajuns aproape la jumătatea obiectivului pentru 2020. Dacă se menține nivelul actual de participare în anii următori, până în 2020 am îndeplini obiectivul sau chiar l-am depășit. Un, câteva aspecte inedite în raport. În 2014, nivelul de participare a crescut pentru toate profesiile juridice. Judecătorii și procurorii rămân categoriile principale, în special datorită uh, susținerii rețelei europene de formare judiciară finanțată de la, din bugetul comunitar. Notarii au înregistrat o creștere mm, foarte mare în participare de la 21 la 31% în 2014. Au beneficiat de susținere financiară considerabilă pentru formări legate de uh, subiecte speciale, noi legislații sau recunoașterea și consolidarea uh, sentințelor în cauze civile și penale. Există o legătură între susținerea financiară acordată de Uniunea Europeană și conștientizarea în legătură cu importanța formării practicanților. Pentru prima dată în acest an am uh, făcut o defalcare pe fiecare an în legătură cu uh, tematicile legislative, însă nu avem date complete și este dificil ca barourile să identifice uh, în mod foarte clar date de la uh, formatorii privați. Un obiectiv important este să avem informații ușor accesibile în legătură cu activitățile de formare. Vrem să includem uh, platforma europeană de formare mm, europeană la platforma EU Justice, care, care să permită practicanților judiciari să găsească o formare în limba uh, preferată în Europa. Raportul ne arată însă că există Uh, foarte puține formări pentru personalul auxiliar judiciar. Uh, personalul de tribunal trebuie să, să uh, participe la alte formări. Am avut o conferință în octombrie anul trecut în legătură cu formarea judiciară europeană pentru integrarea celor alte profesii, cum ar fi executorii judecătorești. Această conferință a avut concluzii foarte interesante în legătură cu schimbul de bune practici din Uniunea Europeană. Practicanții ne-au au solicitat finanțare continuă din partea Uniunii Europene și au declarat că există o necesitate de a utiliza mai bine aceste cursuri de formare și structurile cum ar fi Academia Legislației Europene, ERA, sau Institutul European al Administrației Publice. Sper că această conferință a crescut conștientizarea și uh, interesul pentru uh, formare pentru executorii judecătorești și uh, personalul judiciar este foarte important ca naționalitățile să fie uh, ca statele membre să fie conștiente de necesitățile de formare, dar și să aloce fondurile necesare. Formarea judiciară este în mare parte responsabilitatea statelor membre, dar universității dar și Comisia are un rol foarte important de facilitare pentru a susține și promova formarea judiciară pe baza acțiunilor în trei direcții, și anume prin contribuții financiare către formare, prin îmbunătățirea calității formării judiciare și prin asigurarea unor reacții rapide la necesități uh, presante actuale. Câteva cuvinte acum despre aceste trenduri. În ceea ce privește contribuțiile financiare, vor exista oportunități financiare suplimentare pentru formarea judiciară în următorii ani. Programul financiar pentru justiție va cheltui peste 130 de milioane de euro pe, pentru, pe perioada de șapte ani pentru formarea judiciară pe care, care deja a început. Vom menține um, programele actuale și vor exista programe dedicate exclusiv formării judiciare. Au fost alocate 5 milioane de euro aloc, buget alocat în 2014. Rezultatele raportului ne arată că există un interes real pentru, pentru practicanți, au existat multe solicitări și bugetul de 5 milioane de euro a fost, este cheltuit pe 22 de proiecte de formare judiciară de înaltă calitate printre subiectele menționez uh, proiecte pe drept civil, noua legislație, cum ar fi regulamentul pe, pentru succesiune și recunoașterea și aplicarea sentințelor în domeniul civil și comercial. Există și proceduri în legătură cu mm, drepturile civile, victime, ale uh, crimelor și uh, modalități alternative de soluționare. Am făcut, există și un proiect exclusiv pentru formarea personalului judiciar. Așadar, uh, procesul continuă. Evaluăm finalizarea evaluărilor pentru apelul de oferte pentru 2015 și deja pot să vă spun că, că bugetul va fi cheltuit pe proiecte excelente. În ceea ce privește calitatea, calitatea este cu atât mai importantă, mai importantă decât cantitatea. Direcția Generală Justiție și Consumatori își dorește să îmbunătățească constant calitatea formării. Anul trecut am lucrat de aproape, de aproape cu mulți experți în formarea judiciară europeană. Rezultatul este un ghid cuprinzător cu uh, orientări pentru formatori, cum să pregătească, să implementeze și să facă o urmărire a formării. Se aplică acestor domenii, dar uh, se poate aplica și oricăror formări în domeniul judiciar. Acest ghid va fi trans, tradus în toate limbile comunitare și va fi diseminat. Acest uh, ghid poate fi găsit pe portalul EU-Justice. În ceea ce privește reacția rapidă la uh, necesitățile presante, necesitățile de formare nu sunt stabile întotdeauna. Uh, apar noi necesități în mod constant și trebuie să le anticipăm aici ajung la noile evoluții în 2015, după atacurile teroriste tragice, Comisia a luat măsuri pentru a da practicanților juridici modalitatea de a face față terorismului și uh, să uh, poate să efectueze deradicalizarea. Am implementat un set de activități de formare pentru judecători și procurori pe baza prevenției și detectării radicalizării. Între 2015 și 2016 vom avea patru seminarii pe cadrul juridic existent pentru combaterea terorismului și pentru prevenirea radicalizării, dar și schimburi de experiență între practicieni. Aceste formări continuă, dar primele rezultate preliminare sunt promisătoare promițătoare și ne arată importanța domeniului juridic în combaterea acestui fenomen. În 2015, un apel, apel la oferte pentru 1,5 milioane de euro au fost uh, rezervați pentru proiecte legate de terorism și radicalizare. Acest, se va organiza o conferință în 20 mai reprezentanții Parlamentului European sunt și ei bineveniți la această conferință. Sper că vom folosi acest schimb de opinii pentru a trasa următoarele orientări în ceea ce privește terorismul și deradicalizarea în sistemul judiciar. Însă închei cu un subiect care mă preocupă. Formarea inițială în drept comunitar pentru tinerii practicanți am observat că formarea inițială este uh, nesatisfăcătoare pentru majoritatea profesiilor juridice. Legea națională este inspirată de legea comunitară și trebuie și este foarte important să creăm o cultură juridică europeană de la bun început. Cunoașterea reciprocă și recunoașterea reciprocă, încrederea reciprocă pot fi susținute prin contactele între practicanții judiciari. Pentru noi, noi judecători și procurori, programul IACOS este un exemplu bun. Din păcate, și în ciuda eforturilor uh, rețelei pentru formare judiciară, IACOS mai are nevoie de dezvoltare pentru a își uh, îndeplini obiectivul ca până în 2020 uh, toți noi practicanți judiciari să fi participat la un program de formare. Participarea este încă sub 50% din noi judecători și procurori din statele membre. Comisia lucrează cu uh, rețeaua și cu statele membre pentru a identifica de ce programul IACOS nu este folosit în mod suficient. De asemenea, încercăm să transmitem necesitatea formării inițiale pentru ceilalți practicanți din domeniul judiciar, notari, executori judecătorești și alții. Cu cât mai uh, bine vor cunoaște uh, legislația comunitară, cu atât uh, mai bine o vor putea aplica în sentințe și decizii. În acest sens, vă cer susținerea dumneavoastră să revelați uh, acasă necesitatea ca tinerii practicanți din domeniul judiciar să cunoască legislația europeană. Avem nevoie de acest lucru pentru ca legislația europeană să fie uh, aplicabilă și aplicată corect în toată Uniunea. În încheiere, uh, reafirm că doresc să colaborăm îndeaproape, să colaborez îndeaproape cu Parlamentul pe acest, această agendă judiciară să atingem obiective comune ca uh, legislația comunitară să fie aplicată de practicanți judiciari bine formați. Avem nevoie de încredere reciprocă și de o înțelegere a spațiului comun al justiției europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile foarte importante pe care ne ați dat. Avem timpul pentru câteva întrebări și răspunsuri. Doamna Regner. Dankeschön, danke, herzlichen Dank für Ihre Präsentation. Vă mulțumesc mult pentru această prezentare. Comisia Jurii um, tratează acest subiect de ceva vreme încoace. Știm cât este de important să îi formăm pe cei care trebuie să pună în aplicare legislația europeană. Am ascultat cu mare atenție și am uh, câteva întrebări pentru dumneavoastră. Și anume, când ne uităm la tabele, ne dăm seama că există mari diferențe naționale în ceea ce privește interesele, dorințele și uh, pretențiile din partea uh, juriștilor. Care sunt cauzele pentru aceste diferențe? În al doilea rând, formarea și uh, maniera în care sunt uh, create aceste programe. Cunoaștem programele din cadrul ERA, dar pe de altă parte, știm că programele de formare sunt uh, mai degrabă naționale și în acest context vreau să vă întreb în ce măsură schimbul de informații este într-adevăr transfrontalier în, con- în contextul judiciar. Experiența mea îmi arată că e întotdeauna de ajutor dacă un uh, jurist italian poate colabora cu unul lituanian, cu unul german, etc. Deci vreau să vă întreb în ce măsură dimensiunea transfrontalieră a acestor programe este garantată. rămân aici, uh, mă limitez la întrebările acestea, dar poate s-ar putea, uh, voi mai avea și altele. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această întrebare sau pentru aceste întrebări. În primul rând, diferențele dintre statele membre. Știți prea bine, am, ocup de puțin timp această funcție, dar am uh, experiențe anterioare care m-ar putea ajuta să vă răspund. Formarea judiciară este organizată în maniere diferite în diferitele state membre. În Finlanda, spre exemplu, știu că formarea este foarte risipită sau programele sunt risipite. Prin urmare, nu toate datele cu privire la Finlanda sunt incluse în acest raport. M-am uitat peste aceste cifre și sunt absolut convinsă că în cazul în care am fi obținut toate datele, uh, situația Finlandei pe hârtie ar fi fost mai bună. Deci, problema e că nu am colectat toate datele necesare, și, uh, pe de altă parte, îmi dau seama că unele state membre consideră că trebuie să reinventeze roata, din păcate. După aceea, uh, Finanțarea din partea Uniunii Europene este acordată doar pentru programele transfrontaliere, formarea transfrontalieră și deci uh, de la bun început am înțeles că formarea trebuie să se bazeze pe schimburile acestea între state. Da, dacă doriți, vă putem oferi mai multe date pe tema aceasta, date mai concrete. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Chinici. Vă mulțumesc. Mulțumesc întâi de toate celor doi uh, președinți ai celor două comisii pentru că au organizat această reuniune pe o temă atât de importantă pentru noi. De asemenea, vreau să-i mulțumesc doamnei director pentru prezentarea pe care a realizat-o ne dăm seama că e necesară o formare comună în domeniul ju- justiției. Lucrul acesta este esențial pentru a crea acea, acel spațiu al justiției uh, și pentru a obține până la urmă încrederea, încrederea cetățenilor. Trecem printr-o perioadă nefastă, terorismul, iată, ne lovește, prin urmare trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a uh, Uh, îi sprijini pe toți cei care lucrează în acest sector al justiției. Deci, sunt uh, într totul de acord cu cele făcute până în momentul de față, însă trebuie să subliniez faptul că formarea trebuie neapărat să fie într-adevăr eficientă. Și pornind de la această prezentare, încep să mă întreb în ce măsură sau cum anume este pusă în aplicare această formare în diferitele state membre. Vreau să vă întreb oare, dacă oare nu ar putea exista o legătură între formarea europeană și diferitele instituții de formare naționale. Oare n-am putea să ne gândim la o eventuală formare a formatorilor în acest domeniu al justiției europene? Asta pentru ca formarea într-adevăr să fie pot- potențiată, potențată la nivel european. Și uh, încă un uh, subiect, tinerii ju- uh, juriști spuneați că este una dintre marea, marile dumneavoastră îngrijorări și în acest context oare nu ne-am putea gândi la o colaborare cu academiile din uh, statele membre? Mulțumesc. În primul rând, uh, formarea eficientă și corectă și legătura cu școlile naționale. De fapt, rețeaua tocmai la asta se referă. Rețeaua europeană de formare judiciară colaborează deja cu aceste instituții naționale și colaborarea este importantă. Încă un lucru important uh, este, pe care trebuie să-l înțelegem e că toți, uh, toate instituțiile de formare a juriștilor din statele membre sunt încurajate și trebuie să participe la această rețea. Uh, de asemenea, și universitățile din statele membre sunt adeseori implicate în programele de formare care au acea dimensiune transfrontalieră. Universitățile din statele membre trebuie să, de asemenea, să predea legislația europeană ca parte integrantă a legislației naționale. Asta pentru ca tinerii juriști să înțeleagă care sunt diferitele straturi judiciare. Domnul Buda. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, uh, domnul copreședinț, pentru această, audie, pentru această audiere. O felicit pe doamna director pentru prezentarea făcută și urez mult succes. Evident, uh, procesul de formare continuă este un lucru foarte important pentru uh, lumea juridică, pentru că se spune că de regulă unde sunt doi juriști pot fi trei păreri și cu atât mai mult ne dăm seama cât de important este acest proces de formare uh, în continuă. Aș vrea să vă întreb dacă nu aveți în vedere și evaluarea legislației existente acolo unde ridică dificultăți în uh, implementare. Se aude? Și mă refer I think I missed something, so if you can just repeat the last sentence. Am pierdut ceva, deci vă rog să repetați ultima propoziție. Aveți în vedere evaluarea legislației existente care este generatoare de potențiale uh, conflicte juridice. Și vă dau un exemplu în materia regulamentelor privind agricultura. Uh, potrivit uh, unor regulamente, pentru a putea beneficia de fonduri europene, este nevoie să intervii, de exemplu, pe teren, doar cu mijloace ușoare agricole, fără însă ca nicăieri să existe o definiție a ceea ce înseamnă acest mijloc ușor. Și atunci de aici instanțele de judecată care au de soluționat astfel de, de procese au o foarte mare dificultate în ceea ce înseamnă aplicarea legislației. Și pot continua cu aceste exemple, de aceea cred că este foarte important să aveți în vedere și legislația actuală pe care o avem și care este generatoare de uh, conflicte juridice. Mulțumesc! Thank you very much. Um, I think Mulțumesc. Întrebarea noastră are de-a face mai degrabă cu mai bună reglementare în țara mea, dar și aici, a devenit uh, cât se poate de clar faptul că avem nevoie de o mai bună reglementare, o mai bună pregătire a actelor legislative, o um, mai bune analize de impact, de asemenea. Eu cred că pe viitor situația pe care o descrieți dumneavoastră nu ar mai putea uh, apărea sau nu ar mai trebui să apară pentru că ea ar fi tratată de la bun început. Dar, bineînțeles, tribunalele uh, întotdeauna trebuie să trateze eventualele discrepanțe existente între sistemele juridice și judecătorii trebuie să fie formați în direcția echilibrării acestor discrepanțe. Și da, aveți dreptate, lucrul acesta ar trebui să fie parte integrantă a formării judiciare. Mulțumim, doamna Gudrițca. Vă mulțumesc, doamnă director. Vă felicit la rândul meu dar dați-mi voie să subliniez un lucru. Dumneavoastră spuneați că ar fi bine ca universitățile să predea legislația europeană nu ca subiect uh, separat, uh, ci ca parte integrantă a formării pe care o oferă. Dar în Polonia și în alte state membre, genul acesta de formare specializată este oferită. Dar numărul de studenți a scăzut. De ce? Pentru că genul acesta de formări se referă exclusiv la legislația europeană. Prin urmare, o clarificare a situației uh, este necesară. Uh, toți juriștii în formare trebuie să înțeleagă uh, dincolo de actele legislative și esența uh, sau miezul care generează genul acesta de acte legislative la nivel european, contextul în care aceste acte legislative au fost promulgate. Dacă contextul și uh, ambițiile nu sunt înțelese, atunci maniera în care acești ju- juriști uh, vor aplica legislația europeană uh, va depinde de propria interpretare și uh, interpretările cu siguranță vor fi diferite în statele membre. Prin urmare, instituțiile europene ar trebui uh, să și diferitele rețele europene și organisme europene ar trebui să fie incluse în programele acestea de formare judiciară. Mă gândesc, spre exemplu, la uh, Biroul European de uh, Uh, știința administrativă, etc., etc. Pentru că doar dacă cunoaștem uh, în detaliu toate domeniile politicilor europene, vom putea la un moment dat uh, pretinde din partea juriștilor și ne-am putea asigura că juriștii europeni înțeleg într-adevăr legea pe care trebuie să o aplice. Mulțumesc mult! Mulțumesc! două lucruri. În primul și în primul rând, la universități trebuie să existe cursuri cu privire la structura generală a legislației. Și acolo am avea și uh, dimensiunea europeană care impregnează dimensiunea națională. Dar uh, legislația europeană trebuie să fie predată și, de asemenea, legislația europeană trebuie să fie predată pe domenii, trebuie să știm ce se întâmplă cu agricultura, etc. Dar, până la urmă, comentariul dumneavoastră era unul de natură mai generală. Noastră spuneați, de fapt, că juriștii trebuie să fie competenți în toate domeniile. Juriștii nu sunt simpli uh, tehnocrați care interpretează și aplică um, clauze singulare din alte legislative, ci ei trebuie să aibă o înțelegere generală, mai largă și asta, da, se aplică în toate domeniile legate de, sau în, în toate profesiile legate de domeniul juridic. Doamna Delvo. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau, uh, bineînțeles, să o felicit pe doamna director, să o felicit pentru succesele reputate în domeniul acesta al formării judiciare. Întrebarea mea merge până în mână cu întrebarea adresată deja de doamna Cinicchi și se referă la rolul universităților. Există programe speciale pentru finanțarea, spre exemplu, uh, a colaborării între profesorii de drept. Există finanțare pentru uh, încercările lor de a crea manuale comune care să fie folosite în diferitele universități din diferitele state membre? Thank you very much for the question. Mulțumesc mult pentru această întrebare. Fondurile acestea nu pot fi alocate uh, predării în universități. Dar universitățile pot fi implicate sau pot fi parte integrantă a unui grup care solicită fonduri pentru formare judiciară. Deci, universitățile nu pot obține fond, uh, fonduri ele însele pentru a preda, ci doar pra, uh, practicienii pot primi fonduri de formare. Domnul Köstner, mulțumesc mult pentru această prezentare. Este într-adevăr o temă foarte importantă pe care trebuie să o sprijinim, formarea uh, în domeniul acesta judiciar ce m-ar interesa pe mine este următorul aspect. Care sunt punctele centrale pe care le vizați în programele dumneavoastră de formare și mai există și o evaluare oare a tuturor acestor programe de, vol, de formare. Există o evaluare calitativă a acestor programe din care putem trage concluzii cu privire la maniera în care contribuie aceste programe într-adevăr la obținerea rezultatelor pe care ni le dorim? Um, a large question. <laughs> uh, o întrebare vastă. Dați-mi voie să spun mai întâi că mecanismul pus în practică există pentru a vedea ce se întâmplă în statele membre. În acest uh, moment ne interesează probabil uh, doar aspectul cantitativ, deși uh, aspectele calitative sunt importante, dar greu de măsurat. Dacă vorbim despre uh, finanțare, firește, la acea etapă avem și indicatori uh, calitativi. Apoi uh, solicităm ca subiectele care să fie predate să fie bine gândite. În prima parte a acestui proiect ne-am ocupat de procurori și judecători Însă, firește, este important să continuăm cu tot personalul instanțelor și cu executorii judecătorești. Părerea mea este că va trebui să vedem cum am putea să îmbunătățim instruirea tinerilor avocați, pentru că este foarte important ca de la bun început nu doar avocații, toți uh, practicanții din domeniul dreptului să înțeleagă întreaga structură a dreptului uh, comunitar și a culturii uh, europene. Apoi, în ceea ce privește subiectele, vorbim despre o tematică vastă. Vorbim despre chestiuni care țin de procedura civilă, de procedura penală, de dreptul comercial, de uh, dreptul uh, penal material, drepturile fundamentale sunt cele un subiect foarte important pentru că au legătură cu fiecare temă pe care o putem uh, aborda. Și apoi uh, avem aceste noi tendințe uh, în urma evenimentelor tragice care au avut loc în Europa. Așadar, din păcate, terorismul și deradicalizarea sunt și ele teme. Adesea putem instrui oamenii să identifice anumite fenomene, să le recunoască adică judecătorii să-și dea imediat seama cu ce fel de caz se confruntă. Apoi, tot pentru judecători, îi putem instrui pentru a putea alege cea mai bună sentință în fiecare caz în parte. Oare e înțelept să trimiți pe cineva la uh, închisoare, unde s-ar putea radicaliza încă și mai mult, sau uh, e mai bine să primească respectiva persoană o altă sentință care să-i permită mm, o mai uh, bună reintegrare. Deci uh, acestea sunt teme cu care putem lucra. Mulțumim, domnule Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă, v-am ascultat uh, cu atenție și am apreciat uh, teza pe care ați spus-o și anume că juriștii nu sunt tehnocrați. Uh, eu cred că ar trebui să reamintim acest lucru pentru că juriștii nu aplică doar anumite reguli tehnice, ci apreciază pur și simplu și mizele sociale. Atunci când aducem în discuție rolul universităților, să nu uităm, punctul lor forte e că n-ar trebui să se oprească la uh, o instituție tehnică. Și vă pot da un exemplu. În Franța, domnul profesor Michel Clapier a publicat uh, uh, o lucrare legată de instituțiile europene și care arată care sunt mizele construcției europene și care nu se uh, opresc uh, la descrierea instituțiilor. Uh, dacă vorbim despre formarea judiciară, mai ales pentru practicanții din domeniul dreptului, îmi dau seama că această formare se reduce la o uh, dimensiune dimensiune pur tehnică. Adică să se cunoască dreptul comunitar, firește, acest lucru este necesar pentru că Uniunea Europeană există, apoi să se cunoască dreptul principalelor state europene și acest lucru este necesar pentru uh, practic, practicanți, însă în ceea ce privește cultura, dreptului european, eu am anumite îngrijorări și pot să vă dau uh, un exemplu legat de aceste îngrijorări. Adesea vorbim despre drepturile fundamentale ale oamenilor. Eu, ca francez, pot să vă spun că după ochii mei acest uh, concept este unul de origine germană uh, care nu s-a grevat foarte bine în Franța și Uh, firește, avem cu toții interesul să subliniem această problemă în fața studenților noștri, pentru că noi avem o altă expresie, drepturile omului și drepturi um, uh, cetățenești care rezistă din 1889. Uh, deci, Până la urmă, aici vorbim despre o filozofie germană foarte individualistă care se bazează pe istoria germană, câtă vreme conceptul nostru se um, bazează pe concepte individualiste privite într-un ansamblu general. Deci uh, e important să prezentăm uh, până la urmă uh, anumite lămuriri tuturor europenilor pentru ca aceștia să nu uite că fiecare țară are propria sa cultură juridică și că, deși s-a deschis spre Europa, cultura sa juridică națională s-a păstrat. Acestea sunt cele câteva comentarii pe care le aveam de făcut. Mulțumim foarte mult! Cred că aici vorbim despre împărtășirea experiențelor. În ceea ce privește instruirea oferită practicienilor, nu vorbim doar despre chestiuni de natură juridică, tehnică, ci și despre subiecte de natură juridică uh, privite într-o perspectivă uh, mai generală. Bineînțeles, împărtășirea experiențelor și a elementelor transfrontaliere la nivelul acestor uh, sesiuni de instruire sunt gândite pentru a aborda uh, chestiuni precum acelea pe care le-ați menționat dumneavoastră. Până la urmă vorbim despre un limbaj juridic care folosește același termen însă pentru realități diferite sau termen diferit pentru aceeași realitate. Deci e important ca uh, avocații să înțeleagă toate aceste concepte pentru a nu le aplica în mod mecanic și pentru a înțelege ce se află în spatele cuvintelor. Sper că cu această instruire la nivel transfrontalier vom uh, putea uh, aborda și chestiuni precum acelea pe care le-ați menționat. Mulțumim foarte mult! Am epuizat uh, lista Uh, întrebărilor, spune domnul președinte. Vă mulțumim, uh, doamnă, pentru că ați fost alături de noi uh, astăzi și vă urăm toate cele bune în viitoarea dumneavoastră activitate și dau cuvântul pentru concluzii domnului Moraes, președintele Comisiei Libe. Mulțumesc, Pavel, nu trag concluzii, vreau doar să subliniez pentru colegii din Libe faptul că o felicităm cu toții pe doamna Tina Astola și urăm toate cele de bune. Un răspuns pe care l-ați dat viza dreptul penal și am spus că pentru mulți membri uh, ai comisiei noastre, finalizarea legislației uh, în acest domeniu, precum și în dreptul uh, uh civil, uh, uh, sunt uh, absolut uh, critice. E important ca acest subiect să fie preluat la cele mai înalte uh, niveluri. Ne-am bucurat să putem uh, coopera atât de bine cu Comisia Jurii, cu dumneavoastră, domnule președinte, și cu echipa dumneavoastră uh, cu privire la acest subiect. Vă mulțumim pentru această cooperare și vă urăm toate cele bune, doamnă, și mulțumim și membrilor Comisiei Libe care au fost prezenți astăzi aici, la această întâlnire. Vă mulțumim!